The President. Good afternoon, colleagues. Um, welcome to the afternoon Bună ziua, dragi colegi. Bine ați venit la ședința de după masă. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil și dacă nu există alte comentarii, procesul... Îmi cer scuze, vă rog, aveți cuvântul. Domnule Goara, mulțumesc. Aș vrea să